Haben die Öffentlichkeit wiederhergestellt? Vreau să vă anunț rezultatul votului secret. Domnul Balco, 8 pentru, 16 împotrivă, 2 abțineri. Deci, Comisia de Control Bugetar nu îi susține candidatura. Domnul Coslov, 14, da, 4, 9, 8 abțineri. Deci îi susținem candidatura și facem propunere în acest sens domnul Gregor 15, da 3, nu 8 abțineri. Comisia de Control Bugetar de asemenea susține această conducătură. Domnul Voicehovski, 9, da 12 împotrivă 5 abțineri. Deci se respinge această candidatură. Domnul Abelă 9, da, 17, 9, nicio abținere. Comisia de Control Bugetar respinge această uh, candidatură. Domnul Gereb, 17 voturi da, 3 nu, 6 abțineri. Domnul Gereb în felul acesta este susținut de Comisia de Control Bugetar în plen. Doriți să repet ceva? Gregor, 15 da, 3 nu, 8 abțineri. Wojciechowski 9 da, 12 nu, 5 abțineri. Domnul uh, Bela, 9 uh, da, 17 nu, domnul Jere 17 da, 3 nu, 6 abțineri. Rapoartele respective vor fi pregătite, de asemenea pregătim o scrisoare la adresa Consiliului în care facem apel la uh, majorarea numărului femeilor candidate. Ines, te rog. A, perdona, si, si... Îmi cer scuze. Uh, cum sunt anumiți membri care, care, pentru care nu este um, pentru care nu este clară procedura uh, și a avut un loc un moment de confuzie. Anumiți colegi nu știu cum să cum decurge procedura. Poate le explicați cum merge cu scrisoarea către Consiliu. Be, raportul uh, uh, se va baza pe vot peste tot acolo unde am respins candidatul, acest lucru va fi reflectat în raport, astfel încât uh, mergem uh, la plen cu rezultatul acestei alegeri, susținere din partea comisiei noastre sau respingere. Totul se va uh, vota după aceea în plen, bineînțeles. De asemenea, va fi un vot secret cu acest cartonaș albastru. Aveți alte nelămuriri în legătură cu procedura? Nu e cazul. Atunci v-aș propune să trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Nu știu dacă domnul de Jong este prezent, pentru că dacă nu, putem să devansăm un alt punct de pe ordinea de zi. Vă rog. Wir haben auch niemanden genommen. Also dann machen wir, ja, dann machen wir weiter. Deci în speranța că domnul de Jong va veni în sală. Amânăm uh, pentru mai târziu acest punct și de a trecem atunci la punctul 12, analiza strategiei pentru tinere 2013-2015, o opinie din partea colegului nostru Derek Vaughan. Te rog, Derek. Mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, colegii știu probabil că în Comisia de Control Bugetar elaborăm un aviz pentru Comisia pentru Cultură privind strategia de ocupare a forței de muncă din rândul tinerilor în perioada 2013-2015, proiectul de raport din partea Comisiei Cult nu va fi uh, publicată până la jumătatea lunii aprilie. Deci, noi discutăm avizul nostru înainte de a primi raportul din partea Comisiei Cult. Și uh, noi ne bazăm pe un raport al Consiliului și al Comisiei privind implementarea noului cadru, privind cooperarea europeană în uh, problemele tinerilor și avem și rapoarte din partea curții de conturi, de asemenea un raport din partea doamnei Kadenbach și un al meu, am analizat rapoartele speciale ale curții de conturi privind garanția pentru tineret. Și cred că în ambele rapoarte am uh, constatat că statele membre nu au făcut uz de uh, asistența pe care, uh, care a fost disponibilă pentru a implementa strategia pentru tineret, iar comisia noastră uh, va ajunge la concluzia că trebuie până la urmă să fie valorificați banii existenți, eh, eh, pentru că șomajul în rândul tinerilor este o problemă foarte serioasă pretutindeni. În Uniunea Europeană există în continuare aproximativ 4 milioane de tineri eh, șomeri în Uniunea Europeană. Noi vrem să creăm garanția ca fondurile europene să fie valorificate pentru rezolvarea acestei probleme și în calitate de membri ai Comisiei de Control control bugetar. Vrem de asemenea să ne asigurăm că banii uh, cheltuiți în cadrul acestei scheme uh, sunt uh, bine administrați și că nu există o rată de eroare mare în ce privește această inițiativă. A fost destul de dificil să determinăm rata de eroare în diversele scheme de susținere a acestei strategii pentru că uh, nu au existat nici în concluziile curții de conturi concluzii clare privind diversele programe. Dar în ce privește uh, programul Lifelong Learning, învățarea de-a lungul întregii vieți, uh, probabil că vor exista asemenea concluzii și sperăm că vom putea preveni riscul de erori în implementarea schemei ca de pildă a programului Erasmus+ în raportul meu rețin de asemenea că pentru uh, perioada 2014-2020 au existat întârzieri de implementare a programelor, nu toate sunt în clipa de față pe deplin funcționale și este dificil să măsurăm impactul acestor uh, noi programe până în perioada de, uh, 2020, iar uh, la finalul anului 2013 a existat uh, o situație dificilă în ce privește uh, creditele și Consiliul se străduiește ca o asemenea situație să nu se mai repete în implementarea programelor viitoare. E vorba și de 12 miliarde de euro din Fondul Social European pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor în perioada pe care o avem în vedere și statele membre ar trebui să valorifice acești bani și de asemenea ă, să valorifice și bugetele naționale pentru ă, încurajarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Trebuie să existe o schemă complexă ă, pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, pentru a ajunge la rezultate concrete și pe termen lung și am insistat asupra necesității măsurării performanțelor și rezultatelor pentru ca toate proiectele noastre, toate programele noastre să poată să se bazeze pe indicatori care să măsoare performanța. Va exista și un raport al Comisiei privind implementarea uh, schemei de uh, garanție pentru tineret în anul acesta, iar anul următor Așteptăm un raport din partea Curții de Conturi privind această schemă de uh, garantare a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor dar uh, cred că în acel moment ne vom afla într-o situație mult mai fericită pentru a putea analiza rezultatele utilizării acestui fond și pentru a combate șomajul rândul tinerilor pretutindeni în Europa. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum colegei Glabaiova, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc lui Derek pentru activitatea foarte bună pe care a desfășurat-o ca raportor. Iar în ce privește uh, problemele uh, de ocupare a forței de muncă și eu sunt raportoare din umbră în Comisia Ample și poate vom aduce unele completări în raport. Derek a menționat deja problema Programul Erasmus uh, Plus este o inițiativă prioritară a Uniunii Europene și trebuie să înlăturăm uh, toate obstacolele în rândul uh, tinerilor pentru a avea acces la educație. După aceea, această schemă de angajare a forței de muncă trebuie să fie completată de o politică activă uh, a pieței muncii în statele eh, membre. Trebuie să existe cooperare cu tinerii, cu eh, ONG-uri, să eh, stimuleze crearea de locuri de muncă. Și, așa cum a menționat și Derek, eu salut faptul că peste 10 miliarde de euro din Fondul Social European și Inițiativa pentru Ocuparea Forței de Muncă vor fi afectate și în perioada următoare, dar trebuie să existe și o analiză a rezultatelor pe termen lung uh, prin uh, acest tip de finanțare. Și uh, am mai discutat și la un prim schimb de vederi pe care l-am avut pe marginea acestui aviz, este nevoie de sinergii ale politicilor în favoarea tinerilor cu alte politici din statele noastre. Deci, Eh, voi eh, înainta câteva amendamente eh, pentru acest aviz pentru a completa mai mult. Deci avem într-un fel idei complementare. Îți mulțumesc, Derek, pentru munca ta. Colegul Novakov. Mulțumesc, doamna președintă. Înainte de toate, aș dori să îl felicit pe Derek pentru activitatea desfășurată în acest aviz și pentru disponibilitatea sa de a discuta inclusiv uh, acceptarea unor sugestii și amendamente, pentru că eu sunt raportor din umbră din partea PP pe acest subiect. Am analizat strategia și am de făcut câteva observații. Dați-mi voie să spun că în Uniunea Europeană avem 19 uh, milioane de tineri care uh, sunt uh, principala noastră uh, valoare în stimularea creșterii economice. Dar foarte mulți tineri, o rată de 22% sunt șomeri și uh, se alătură criza refugiaților, criza datoriilor în câteva din statele membre. Deci uh, acesta este una din marile probleme. Strategia pentru tinere dispune de instrumente, dar abordarea corectă pentru a ajunge la tine. Peste 12 miliarde de euro urmează să faciliteze tranziția de la uh, pregătirea profesională, educație la uh, uh, locurile de muncă în cadrul inițiativei pentru angajarea forței de muncă tânără. Dar informațiile privind uh, oportunitățile pe care aceste instrumente le creează trebuie să ajungă la tineri, ceea ce în clipa de față nu se întâmplă. Pentru că trebuie să existe din acest punct de vedere o consiliere a tinerilor. Trebuie să știm unde se află șomerii și uh, dacă ieșim pe stradă, vorbim cu 10 tineri, îi întrebăm uh, câți dintre ei știu despre inițiativa pentru tineret, cât știu despre uh, Erasmus pentru antreprenori. Eu cred că uh, nu mai mult de 2 din 10 vor avea unele informații legate de aceste instrumente. Deci eu susțin accentul pentru ocuparea forței de muncă tinere. Uh, dar uh, adesea antreprenorii nici nu sunt uh, implicați foarte serios. Eu sunt sigur că uh, nu înțeleg acest lucru. Avem niște sume de bani pe care le cheltuim în favoarea tinerilor șomeri, îi plătim pentru 9 luni sau pentru un an pentru ca ei să uh, aibă un loc de muncă subsidiar, dar după ce expiră această perioadă, ei redevin șomeri. Acest lucru nu poate să funcționeze pe termen lung. Noi am putea folosi o parte din acești bani pentru a-i susține pe tinerii antreprenori, pentru că ei vor crea locuri de muncă, nu vor căuta lucruri de muncă. Aceasta ar fi o variantă durabilă, pentru că s-ar crea IMM-uri care ar putea după aceea să ofere locuri de muncă tinerilor. Deci să susținem și programul Erasmus pentru antreprenori. E, 8 milioane pe an nu mi se pare o sumă serioasă. Nu uh, am. Uh, uh, ce să spun, dacă noi comunicăm cu tinerii, actuală, Erasmus pentru antreprenori dispune de 55 de milioane de euro pentru șapte ani. Dar uh, nu întrebăm câți bani cheltuim în Africa, în alte regiuni uh, din lume pentru uh, birocrație. Deci, cred că trebuie să facem un efort și să încercăm să finanțăm acest program corespunzător, pentru că el este uh, destinat să îi sprijine pe tinerii antreprenori să creeze locuri de muncă. Ar trebui să suplimentăm acest buget. De ce? să nu uh, încercăm să avem strategii regionale să creăm niște uh, rețele uh, între uh, companii care să se înscrie în acest program. Deci acesta ar fi spiritul strategiei pe care mi-o doresc, dar sigur că vreau să văd și rezultate, așa cum Uh, cerem noi în Comisia de Control Bugetar indicatori care să măsoare performanța, trebuie să vedem și în strategia pentru tineret care sunt rezultatele uh, într-o perioadă dată, să nu fie doar dorințe pe care le formulăm. Mulțumesc! Bun, suntem Comisia de Control Bugetar și ceea ce mi se pare mie interesant ar fi să știm care sunt costurile administrative ale acestor programe și îi dau cuvântul din nou raportorului. Da, să încerc să concluzionez discuția atunci. Foarte bine. În ceea ce spunea Martina, uh, a făcut o legătură foarte bună cu alte uh, inițiative de ocupare și crearea sinergiilor cu alte programe. Nu știu cât de puternică este această legătură în avizul meu, însă sunt foarte deschis să introduc amendamente în acest sens. După aceea, importanța uh, unei uh, scheme pentru ocuparea activă în statele membre este foarte importantă. Am putea să introducem și câteva amendamente în acest sens, însă este foarte clar că orice inițiativă Uh, Uniunii Europene are succes doar dacă statele membre și-o asumă și își aduc propria uh, contribuție. În ceea ce privește contribuția domnului Novakov, uh, are dreptate când vorbește despre șomajul tinerilor care reprezintă o criză majoră și șomajul tinerilor este unul dintre scandalurile majore ale Uh, epocii noastre, când există și rate de șomaj de 50% și în anumite state și chiar în altele rata este 20%, este inacceptabil și trebuie să ne asigurăm că facem tot ceea ce putem pentru a face față acestei probleme. De asemenea, în legătură cu uh, publicitatea în legătură cu aceste inițiative și uh, salut un amendament în acest sens din partea domnului Novakov. Ultimul punct uh, s-a referit la antreprenoriat. Așadar, din nou sunt dispus să accept amendamente în acest sens. Revin uh, la importanța sinergiilor, pentru că avem foarte multe programe în Uniunea Europeană, Europeană la nivelul statelor, statelor membre, care uh, au scopul de a îmbunătăți antreprenoriatul, în special în cadrul tinerilor, să se creeze inițiative pentru șomaj care există deja sau care pot să-i încurajeze pe tineri să își înceapă propria afacere. Trebuie să căutăm să vedem care sunt sinergiile respective, dar de asemenea trebuie să creăm programe care să țină cont de ace- toate aceste inițiative ceea ce ați spus în legătură cu costurile administrative, ă, poate este mai mult de lucru aici. Am fost ă, restrâns la doar o pagină A4, deci nu am putut să includ tot ceea ce mi-aș fi dorit. Însă poate că putem să ă, pot să am în vedere și costurile administrative. Mulțumesc. Deci toată lumea trebuie să se pună pe treabă. Asta e vestea proastă, dar vestea bună e că putem să mai modificăm câte ceva. Termenul limită, 22 martie. Deci, toți cei care doresc să modifice acest aviz mai au timpul necesar să o facă. Mulțumesc și trecem la punctul 10 registrul uh, uh, de control. Raportor este colegul nostru Denis de Jong. Denis, ai cuvântul. Thank you very much, uh, Inge, and um, uh, it's indeed uh, a long time since we discussed in the... Da, a durat mult, a trecut mult timp de când am discutat în cadrul comisiei un studiu care a fost făcut în ceea ce privește grupurile de experți în numele acestei comisii și de vreme ce am avut uh, o discuție doar în cadrul coordonatorilor, este o idee foarte bună că ne-am întors la nivelul comisiei. Pentru a vă spune ceea ce s-a întâmplat, am avut un acord în cadrul comisiei noastre de a redacta un raport în legătură cu revizuirea regulilor orizontale în ceea ce privește grupurile de experți ale comisiei. Acestea fiind spuse, am înțeles din partea comisiei că lucrează foarte rapid la noile reguli și că s-ar putea ca noile reguli să fie deja adoptate înainte ca noi să uh, redactăm un raport împreună cu Comisia Jurii. În documentul de lucru pe care vi l-am acordat pentru această reuniune, vedeți că se regăsesc o serie de opțiuni însă nu, nu putem să lucrăm așa. În primul rând vrem o rezoluție a Parlamentului, un parlament al Parlamentului înainte de a adopta uh, aceste reguli orizontale. Aceasta este prima opțiune. Al doilea lucru este că putem să intrăm în discuții informale cu Comisia, știind că și vicepreședintele Timmermans ne-a spus că vrea să avanseze, pentru că dacă nu există noi reguli în vigoare, s-ar putea să se întâmple accidente și riscuri de repetate pentru Comisie. Așadar, a doua opțiune a fost continuarea, este continuarea dialogului cu Comisia pentru a vedea dacă putem să cădem la un acord de fond. A treia opțiune ar fi să nu existe cooperare directă între Comisie și Parlament, Parlamentul să își continue munca și să adopte în final o rezoluție, însă procesul să nu fie legat de când am redactat acest uh, document de lucru, am uh, purtat o discuție și cu raportorul de la Comisia Bugete, Helga Truppel, am fost de acord că este bine să examinăm împreună cu serviciile comisiei acest fond și Comisia Bugete a pregătit un proiect de aviz pe această temă. Pentru doamna Trupel a fost foarte important ca într-un fel sau altul și ONG-urile care au fost foarte active în acest domeniu să aibă ocazia de a își spune părerea. Bineînțeles că au existat și acorduri în ceea ce privește uh, Comisia Jurii, care este și ea implicată la uh, conferința, uh, conform concluziilor conferinței președinților de comisii. Din câte știu, la jurii nu există nici măcar un raportor, deci este foarte greu să lucrez cu Comisia Jurii fără să știu cui, cu cine vorbesc și cred că situația nu s-a schimbat uh, nici astăzi, deci este ciudat că avem un proiect de aviz din, de la o comisie, avem munca în curs în comisia noastră, dar niciun fel de progres la comisia jurii, însă nu suntem responsabili pentru munca lor. Am purtat câteva convorbiri atât cu cabinetul și cu serviciile comisiei, care au dus la o serie de recomandări pe care le veți eh, regăsi în documentul meu de lucru, dar care au dus și la un document recent pe care l-am primit în această dimineață din partea comisiei, prin care mi se răspunde la recomandările mele substanțiale din uh, eh, documentul le-am transmis secretariatului și cred că este disponibil tuturor membrilor din Comisia de Control Bugetar. Este cam dificil ca toată lumea să fi citit înainte de reuniunea noastră, pentru că tocmai a ajuns dimineață, însă vă pot spune că dacă vă uitați la recomandări, se ține cont de preocupările exprimate de ombudsman. Am comparat uh, rea- experiența mea cu reacția comisiei. Uh, aproape că nu mai sunt uh, probleme care să ne separe. Din contră, cred că punctele care sunt încă în discuție și unde vrem îmbunătățiri se găsesc multe răspunsuri în documentul de lucru al Comisiei și au mai rămas doar două probleme. Uh, sistemul alocațiilor speciale, unde trebuie să concluzionăm că Comisia nu este pregătită să acorde aceste alocații speciale, speciale în mai multe cazuri, deci decât este prevăzut în momentul actual, este un sistem excepțional și nu este vorba doar de exemplul la care mă gândeam eu, de exemplu, un mic antreprenor care vrea să ne relateze experiența lor, lui la grupul de lucru, însă pe, pentru persoanele respective este destul de greu să-și părăsească locul de muncă și nu pot să primi, primească rambursări, bineînțeles că li se rambursează cheltuielile de călătorie și cazare, însă aici era vorba de uh, alte cheltuieli. Și chiar dacă regulile sunt în ordine, totul depinde de implementarea regulilor. Și aici este nevoie de resurse. Îmi dau recunosc și eu că felul în care se organizează comisia depinde de comisie și dacă comisia o face printr-o rețea direcțiilor generale sau și după aceea au nevoie de unitate sau cine decide unitatea sau șeful de unitate sau secretarul general, nu noi putem să decidem ci Comisia. În ceea ce privește aceste alocații speciale, eu aș recomanda să spunem că noi vom monitoriza implementarea regulilor orizontale odată ce vor fi acceptate, în loc să transformăm acest lucru într-o temă de diviziune. Cred că suntem foarte aproape în pozițiile noastre de fond și de aceea mulțumesc uh, serviciilor comisiei pentru că au ținut cont de preocupările noastre. Cred că avem un impuls pozitiv, este foarte important să prevedem un moment în care să implicăm și ONG-urile, pentru că altfel vom vedea că Comisia și Parlamentul au inițiat o procedură informală, s-a ajuns la un aranjament, la un acord și ONG-urile ar putea să reacționeze negativ doar datorită caracterului procesului. Putem să spunem că au avut un cuvânt de spus în într-o fază anterioară prin ombudsman, însă ONG-urile vor să fie văzute ca și actori importanți pentru că ele monitorizează lucrurile prin, în grupurile de experți și vi se pare foarte important să prevedem o reuniune, de exemplu, cu ombudsmanul, cu vicepreședintele Parlamentului, împreună cu ONG-urile pentru a discuta lucrurile și pentru ca rezultatul să fie susținut de către ONG-uri. După ce am văzut reacția comisiei, nu consider că este nevoie să inițiem o procedură formală cu un raport și o rezoluție formală. Aș rămâne la ideea că poate putem concluziona cu o reuniune unde să fie reprezentate ONG-urile și să discutăm mai în detaliu la coordonator sau informal ulterior, însă în ceea ce privește fondul, sunt foarte satisfăcut că după mulți ani, în final am ajuns la o înțelegere comună între Comisie și Parlament. Vă mulțumesc. Vielen Dank auch für das sehr interessante Mulțumesc și pentru acest document de lucru extrem de interesant și bine redactat, pentru că documentul de lucru se referă și la studiul nostru, dar și la documentele ombudsmanului. Pe această cale am reușit deja să obținem foarte multe și eu am înaintat câteva amendamente la visul doamnei Trupel. Acele grupuri de experți care nu uh, au o componență echilibrată, sunt sub 10%. Sigur, nu putem fi mulțumiți, dar uh, va trebui acum să ne ocupăm uh, care sunt specificațiile tehnice pentru un um, grup de lucru neechilibrat, pentru că până la urmă experiența tehnică, cunoștințele tehnice sunt până la urmă argumentul fundamental pentru participarea unui astfel, într-un astfel de grup de lucru. Cred că pe juri n-ar trebui să-l mai grevăm cu un raport în această privință, pentru că, așa cum văd eu lucrurile, colegii consideră că nimeni altcineva nu ar trebui să facă așa ceva și dacă nu fac ei, atunci nu știm cine. Dar Ideea este ca obiectivul să fie atins și nu neapărat uh, să bifăm uh, încă un punct de pe lista noastră. Și de aceea cred că procesul pe care l-ai demerat tu este unul uh, trebuincios în această privință. De aceea sunt mulțumită cu ceea ce avem de față și de asemenea cu ceea ce a prezentat doamna Trupel un raport pe care poate nim, nu vrea să-l facă nimeni în această manieră, dar... Vedec ja uh, de schaduw raporteur en... en uh, Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului din umbră și să subliniez că suntem foarte mulțumiți cu acest document din partea domnului Denis de Jong. Însă este un document uh, general și sunt uh, acolo o serie de recomandări de ordin din nou general. Ehm, apare și un punct legat de conflictele de interes și aș dori să vă întreb dacă nu puteți să introduceți uh, o, formulare acolo în legătură cu industria tutunului, dat fiind protocolul OMC și obligațiile care decurg din acesta în ceea ce privește lobby-ul este un lucru care se discută în Parlament în momentul actual. Um, este un fel de catargo. Cred că atunci când vorbim despre grupuri de experți, nu vorbim despre anumite sectoare specifice. Eu cred că dacă de asta ține pacea lumii, atunci așa să procedăm. Dar vom vedea uh, cum vă pa, uh, cum va duce mai departe lucrurile colegul nostru raportor. Din partea comisiei avem de asemenea un participant, doamnă președinte, domnule De Jong, stimați membri. Vreau doar să vă mulțumesc și în special domnului De Jong pentru buna cooperare din ultimele săptămâni și luni. Nu voi repeta toate punctele de fond pe care le-am discutat, pentru că nici domnul De Jong și nici dumneavoastră, doamna Gresle și nici domnul Stas nu a adresat uh, întrebări specifice comisiei. Acest document pe care l-ați primit prin domnul de Jong este un document informal pentru că Comisia încă nu a adoptat în mod formal regulile orizontale, deci reprezintă doar poziția serviciilor în acest uh, moment, însă mă aștept uh, să nu existe schimbări în varianta finală. Nu au fost adresate întrebări, însă dacă aveți întrebări, vă stau bineînțeles la dispoziție. Vă mulțumesc. Jetzt hätten wir noch zehn Minuten, wo wir uns loben. Uns Păcat că, iată, am avea 10 minute la dispoziție unde să ne felicităm reciproc și să ne lăudăm. Nu prea suntem obișnuiți să fim și lăudați și în cazul unei teme atât de controversate este important să găsim o linie comună. Atunci aș întreba care sunt uh, pașii următori. Așteptăm până când Iurii nu o să mai facă nimic sau ce? Uh, probably uh, decide also at, at coordinate. Cred că și la nivelul coordonatorilor am decis, am luat o decizie care trebuie să fie transmisă secretariatului jurii. Credem că uh, nu mai este nevoie de un raport și această poziție a fost susținută de jurii și de Bent. În ceea ce privește întrebările pentru comisie, nu cred că avem nevoie de un răspuns astăzi, ar fi greu, însă cred că trebuie să ne gândim la ceea ce am spus în legătură cu această întâlnire specială cu ONG-urile pentru a evita situația în care noi suntem satisfăcuți și ONG-urile se simt lăsate pe din afară. Eu cred că comisia trebuie să găsească un răspuns aici, însă după ce Eh, va discuta și cu vicepreședinții. Însă cred că ar fi o mișcare care ar fi utilă dacă am putea avea o reuniune ulterior în care să ne exprimăm aprecierea în legătură cu acest rezultat ar fi o reuniune bună și pentru vicepreședinte, pentru că este finalul unui proces. Așadar, aștept în continuare și domnul Clas știe că aștept un răspuns de la această solicitare și cred că este un lucru important și pentru raportorul Comisiei Bugete. Deci dacă putem decide la coordonatori, putem încheia și procesul. Permiteți-mi să mai pun o întrebare, domnule Clas, îmi pare rău, pentru că nu venise în minte anterior. E valabil și pentru grupurile de experți la nivelul agențiilor, care au fost oricum un pic problema noastră până acum. Ce se stabilește? Este obligatoriu atunci pentru toată lumea, da sau nu? Pentru că ar trebui să mai analizăm lucrurile odată dacă ar fi așa. You, you notice that agencies do not figure in V-ați dat seama că agențiile nu figurează în o versiune a regulilor orizontale, de aceea mă consultam cu colegii. Eh, deci agențiile, după cum știți, poate mai bine decât mine, doamnă Gresle, sunt entități independente. De aceea, noile reguli se aplică în sensul cel mai strict grupurilor de experți la nivelul comisiei. Acestea fiind spuse, cred că putem explora sinergii potențiale cu agențiile și să vedem dacă le putem inspira în a urma modelul nostru, dar asta este ceva de făcut în pasul următor. N-ar decurge automat, uh, din punct de vedere juridic, din uh, noile reguli orizontale. Nu vreau acum neapărat să prelungesc chiar <laughs> mai mult, dar în ceea ce privește agențiile în rap poartele de descărcare de gestiune se poate face o astfel de dezbatere, așa cum spunea și Denis. Poate că am putea avea în vedere niște reguli orizontale care să acopere și agențiile. Absolut, este wirklich wichtig, weil... Da, e într-adevăr uh, important, pentru că și în agenții are loc o parte din uh, activitatea care înainte se desfășura la nivelul comisiei. Și acum există două posibilități. Fie săpăm pe la agenții, fie primim într-un final uh, un răspuns coerent cu privire la cum am putea proceda la nivelul agențiilor. Altfel am putea o face cu o rezervă uh, orizontală la nivelul tuturor uh, agențiilor. Iată că și Jens, ca raportor pentru agenție, este acum uh, printre noi. Eu cred că și acolo se impune să facem puțină ordine. Am, uh, i-am lăsat această temă pe mâini bune lui Denis. Eu cred că chestiunile care țin de grupurile de experți au apărut întotdeauna în contextul discuțiilor legate de descărcarea de gestiune și pentru agenții. Deci e posibil să semnalăm acest lucru și în actuala procedură de descărcare bugetară, cred că mai rămas câteva zile și cred că și Comisia va face demersuri proprii în această privință, dar nu cred că se impune să Uh, cumva amânăm sau să tergiversăm acest proces. Pentru acum vorbim de grupurile de experți la nivelul comisiei și nu de cele din agenții. Dar este un punct important uh, pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când discutăm descărcarea de gestiune la agenții. Sigur că următoarea descărcare de gestiune sau dezbaterea aferentă va avea loc în uh, octombrie, dar cred că atunci se impun aceste discuții. Da, începem cu descărcarea, după aia continuăm cu bugetul, cred că ne vor trebui vreun an jumate, dar până la urmă se mișcă ceva. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu există observații, am ajuns la finele punctului 10 de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul 11 și este vorba de delegația, deplasarea noastră în Ucraina. Vă aduc aminte că conferința președinților ne-a aprobat o delegație în Ucraina în perioada 16-20 mai și acum va trebui să ne gândim ce facem acolo, în special din perspectiva fondurilor europene, pentru că Ucraina beneficiază de fonduri destul de importante din bugetul EU. Va trebui să constatăm despre ce fel de fonduri este vorba, cine primește ce anume și pentru ce, care sunt structurile de control. Ucraina este una din țările cu cea mai mare corupție și cred că ne așteaptă chiar o treabă serioasă aici. Am invitat Comisia Europeană și, evident, și Serviciul European de Acțiune Externă, care unde sunt încă în misiune de uh, cercetare la fața locului. Să vedem cui putem da cuvântul acum. Domnul Lepi din partea Comisiei și doamna Katia Lenzing din partea grupului de susținere pentru Ucraina și mai avem încă un nume pe listă, Ștefan Schleining. O să aveți ocazia să interveniți cu toții. Cine dorește să înceapă? Vă rog de asemenea să vă și prezentați. Mm, bună ziua, sunt Pierluca Lepri din partea grupului de susținere pentru Ucraina. Îl înlocuiesc pe Ștefan Schlering, responsabil pentru asistența financiară din cadrul grupului de susținere pentru Ucraina. Vă voi oferi o sinteză succintă a fondurilor pe care le-am angajat pentru Ucraina după evenimentele de pe Maidan. și colega de la Exin va vorbi despre partea legată de finanțarea macro. Și Ștefan Schlöring, de asemenea din asistența financiară, vă stau la dispoziție în faza pregătitoare pentru misiunea dumneavoastră pentru a pune la dispoziție toate informațiile necesare în acest scop. În general, acum, în ceea ce privește asistența bilaterală UE pentru Ucraina, după evenimentele de pe Maidan, am angajat circa 565 de milioane în 2014 și 2015. Începând cu 2014, imediat după evenimentele de pe Maidan, era, am fost în situația de a mobiliza o asistență semnificativă pentru Uh, perioadă de tranziție și stabilizarea țării. În 2014, așa, Comisia a adoptat o măsură specială în valoare de 365 de milioane, compusă din două acțiuni principale. Prima se referea la un contract de consolidare statală, o operațiune de susținere bugetară pentru o situație de fragilitate care a fost uh, adoptat în aprilie 2014 pentru a susține stabilizarea țării și pentru a pregăti țara pentru programul masiv de reformă pe care erau dispuși să-l lanteze. Un astfel de contract de consolidare statală este unul important care se bazează pe anumite condiționalități care se oferă domenii precum anticorupție, administrația publică, finanțe publice, legislație constituțională, legislație electorală și achiziții publice. În plus, în 2014 am adoptat în cadrul acestei măsuri speciale și o acțiune pentru susținerea societății civile. Acest program de 10 milioane avea destinația de a susține implementarea contractului de consolidare statală, încurajând societatea civilă uh, să monitorizeze acest proces de reformă în Ucraina și a mobilizat 10 milioane pentru a susține crearea de capacități la nivelul societății civile și diferite proiecte care să compenieze programul de reformă din Ucraina. În 2015 am adoptat două măsuri speciale. Prima, o măsură specială destinată dezvoltării sectorului privat și a, a transpunerii legislative. Această măsură, în valoare totală de 110 milioane, a pus accentul pe redresarea economică. Ideea era de a îmbunătăți climatul de afaceri și de a susține IMM-urile în plus. Un program de 15 milioane a fost destinat autorităților ucrainiene pentru a susține consolidarea de capacități și procesul de reformă pe marginea acordului de asociere. Măsura privind redresarea, care se numește Susținere pentru Ucraina pentru lansarea economiei, a avut o valoare de 95 de milioane în care am abordat lucrurile în două perspective. În primul rând, susținerea autorităților naționale și regionale care se ocupau de politici de dezvoltare și, pe de altă parte, susținerea IMM-urilor în a avea acces la finanțare. La finele anului, noiembrie 2015, am adoptat cea de-a doua măsură specială pentru Ucraina. Aceasta era destinată procesului de descentralizare, o măsură specială în valoare de 90 de milioane, ideea fiind de a susține acest proces de reformă crucial în Ucraina. Tot în cadrul acestei măsuri speciale am decis o abordare dublă. Pe de o parte să sporim capacitatea actorilor la nivel uh, central, regional și local și, pe de altă parte, să dezvoltăm o componentă de servicii pentru comunitățile locale. E vorba de servicii administrative aici. Măsura a fost aprobată în noiembrie, deci, în total, în cei doi ani, am angajat 565 de milioane. Dacă doriți, pot să dau cuvântul colegilor de la Exim pentru a se referi la partea de asistență macrofinanciară, care este o componentă semnificativă a intervenției în Ucraina. Thank you very much. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, ar fi foarte util pentru noi să avem o sinteză uh, cu fondurile alocate Ucrainei în ultimii 2-3 ani, pentru că ne lipsește așa ceva. Vă rog atunci. Bun. Pe lângă asistența la care s-a referit colegul meu de la Diginir, mă voi referi acum la asistența macrofinanciară, care reprezintă un instrument de susținere a bilanț, balanței de plăți pentru țările care sunt în vecinătatea UE. Macroasistența a jucat un rol important în pachetul general de susținere pentru Ucraina, care a fost lansat în martie 2014, încă pe vremea vechii comisii. La momentul respectiv era un pachet de 11 miliarde, inclusiv nu doar finanțare bazată pe granturi la care s-a referit colegul meu, dar și asistență macrofinanciară pe precum și pachete semnificative din partea Băncii Europene de Investiții și a BERD. Asistența macrofinanciară este o susținere pentru balanța de plăți care poate fi acordată țărilor vecine, precum Ucraina, atunci când împlinesc anumite condiții, inclusiv uh, existența unui program cu femei. Ucraina a încheiat un astfel de acord cu FMI odată cu instalarea noului guvern în 2014 și de atunci, din aprilie 2014, UE a susținut Ucraina cu asistență macrofinanciară împreună cu femei. Asistența macrofinanciară este în principal uh, constituită din credite, așa cum uh, spune și Pierluca Luca înainte. Pachetul total este de 3,4 miliarde de euro. Este cea mai mare asistență macrofinanciară acordată vreunei țări în istoria acestui instrument. Din acest total am alocat 2,3 miliarde în 2014-2015, ceea ce înseamnă că mai sunt disponibile circa 1,2 miliarde. Această sumă totală a fost divizată pe trei operațiuni, două din care a, a fost deja finalizate, a treia în valoare de 1,8 miliarde este în curs de desfășurare și din această sumă o primă tranșă deja a fost trasă, euro de 600 de milioane și alte două tranșe de aceeași valoare sunt um, încă disponibile pentru Ucraina, deci în total încă 1,2 miliarde. Asistența macrofinanciară se leagă întotdeauna de anumite condiții care trebuie îndeplinite pentru ca acești bani să fie disponibilizați Condițiile, în special pentru cel de-al treilea program în curs, se referă la mai multe domenii, gestiunea finanțelor publice, guvernanță, unde se includ și lupta împotriva corupției, sectorul energetic, plasa de siguranță socială, mediul de afaceri toate aceste șase domenii există cerințe specifice pe care Ucraina trebuie să le îndeplinească pentru a obține această asistență. Deci, din cel de-al treilea pachet de macro de mm, asistență au fost uh, așadar trase, a fost trasă singura tranșă până acum. Dacă îmi permiteți, vă voi prezenta condițiile care mai trebuie îndeplinite pentru a doua tranșă. A doua tranșă depinde de îndeplinirea unui număr de 15 reforme. Am făcut o misiune de evaluare în Ucraina la lui 2015 și am constatat că implementarea progresează, dar nu a fost încă finalizat, a fost făcută doar în parte de atunci. Probabil știți că situația politică din Ucraina s-a agravat vis-a-vis -vis de incertitudinile legate de stabilitatea guvernului, ceea ce a afectat și uh, implementarea și programul nostru de <clears throat> asistență macrofinanciară. În momentul de față mai trebuie implementate trei condiții pentru că această tranșă să fie disponibilizată. Una din ele se referă la lupta împotriva corupției. În speță am căzut de acord cu Ucraina la începutul acestei operațiuni că trei agenții specializate de combatere a corupției vor fi create și operaționalizate pentru a putea trage această a doua tranșă din aceste trei agenții specializate, două au fost create și pot fi considerate ca fiind operaționale și în mare parte independente, în timp ce a treia, Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției, încă nu a fost creată. Procesul de desemnare a conducerii acestui organism încă nu a fost finalizat și este una dintre cerințele care mai trebuie îndeplinite de către Ucraina, la care s-a angajat și care mai trebuie finalizate pentru a îndeplini aceste condiții specifice. Celelalte două chestiuni încă de îndeplinit țin de legislație. Una se referă la autoritatea de reglementare din Ucraina, asigurarea independenței acesteia, autoritatea de reglementare din domeniul energiei, evident, și că dispune de competențele, dar și de finanțarea necesară. Această lege e în Parlament de multe luni și este un pic controversată și, cu, și recenta criză politică a făcut să nu existe mari progrese în această privință. Ținem legătura, sigur, cu autoritățile din Ucraina pentru a avansa lucrurile la toate nivelele Sperăm că impasul politic general se va soluționa, după care se va debloca, evident, și activitatea parlamentară din Ucraina. Deci, uh, măsura anticorupție este prima și cea de-a doua se referă la legislația cu privire la Agenția de Reglementare în domeniul energiei și, de asemenea, o interdicție a exportului de lemn Sigur, uh, este și o condiție ONC, dar și o condiție a acordului nostru cu Ucraina de colaborare aprofundată. Deci este o măsură cunoscută la nivelul relațiilor comerciale. Interdicția a fost introdusă în 2015 și vrem ca această interdicție să fie revocată. Dacă nu mai există blocaje din perspectiva programului nostru de politici, putem disponibiliza și această tranșă cu condiția, și este important și acest lucru, Așa cum vă spuneam inițial, asistența macrofinanciară se leagă de un program femei în acea țară, program care trebuie să fie în curs și funcțional pentru ca asistența noastră macrofinanciară să funcționeze. Știți poate că programul FMI are o durată de 4 ani, 2015-2018, prevede evaluări trimestriale de către FMI și ultima evaluare uh, făcută de femei, aprobată de Consiliul de Administrație, a fost făcută pe 31 iulie 2015. Nu trebuie să fii geniu în matematică pentru a-ți da seama că a trecut mai mult de un trimestru de atunci. Și dacă e să interpretăm acest concept al unui program uh, FMI funcțional, această evaluare s-a întâmplat uh, cu prea mult timp uh, în urmă pentru a putea avea această părere. Așteptăm așadar următorul raport FMI ca și condiție pentru disponibilizarea fondurilor de asistență macrofinanciară și femeiul e într-o poziție similară ca și noi și implementarea programelor lor este afectată de abilitatea părții ucrainiene de a se angaja pe anumite domenii, asta tot datorită impasului politic. Deci se impune rezolvarea acestuia și sigur că eu m-am concentrat aici asupra asistenței macrofinanciare și un pic am pus accentul și pe programul FMI, dar evident că soluționarea impasului politic este de importanță cheie și pentru Ucraina, pentru programul de reforme în ansamblu, pentru ca stabilizarea macroeconomică la care am asistat începând cu mijlocul 2015 nu se deteriorează datorită unor incertitudini recurente și a pierderii încrederii de către întreprinderi și consumatori. Um, I, I... Deci, cred că pot sintetiza insistând asupra importanței măsurilor uh, îndreptate împotriva corupției. Noi coordonăm uh, Uh, această politică alături de alte instrumente de susținere, inclusiv de asistență financiară, uh, dar în domeniul luptei anticorupție avem în vedere și propunerea de liberalizare a vizelor uh, pentru Ucraina. Încercăm să ne consolidăm condiționalitatea demersurilor. Dați-mi voie să mă mai refer și la natura asistenței macrofinanciare, pentru că aici este vorba uh, de uh, o finanțare în momentul în care condițiile sunt îndeplinite și atunci uh, virăm banii băncii din țara beneficiară. Aici este vorba despre Banca Centrală din Ucraina, care după aceea poate vira banii bugetul de stat. Deci aici este vorba de uh, credite, de împrumuturi și în momentul în care Banca Centrală virează banii în, spre bugetul de stat, uh, nu mai există posibilitatea să mai determinăm pentru ce anume uh, vor fi cheltuiți banii. Deci uh, uh, ar fi într-un fel arbitrar să atribuim banii pentru o anume linie bugetară. Deci m-aș opri aici. Vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări dacă doriți. Mulțumesc foarte mult dreapta. Uh, știți că uh, aceste, acești bani, uh, asistența financiară, întotdeauna sunt o problemă. Dar acum îl salut pe colegul Plencovici, care este șeful delegației pentru Ucraina și uh, spune-ne ce trebuie să facem din punctul tău de vedere în relația cu Ucraina. Mulțumesc, Inge, stimați colegi uh, și reprezentanții grupului de asistență uh, din punctul de vedere al delegației pentru Ucraina. Cred că din partea Comisiei am uh, beneficiat de o prezentare foarte bună în ce privește uh, creditele acordate Ucrainei și a existat și o invitație a dresat Comisiei de Control Bugetar pentru a vizita Kiev. Anul trecut am uh, vizitat uh, Ucraina de asemenea împreună cu Comisia pentru Buget, cu Comisia Sede, cu uh, colegii din alte comisii și există deci dovada că multe comisii ale Parlamentului European sunt interesate de ceea ce se întâmplă în Ucraina. În mod evident, Ucraina s-a aflat uh, în centrul atenției uh, în ultimii doi ani în dorința de a ne extinde manifestările de solidaritate. Nici o altă țară din estul Europei nu, au, nu a beneficiat uh, de o susținere mai amplă în ultimii ani uh, ca Ucraina, fie că este vorba de uh, macrofinanțare, fie că este vorba despre liberalizarea vizelor de fenomenele migrației. Și uh, aici există 1,5 milioane de persoane strămutate dar nu a existat uh, un flux major uh, migrator dinspre Ucraina spre statele membre ale Uniunii Europene și solicitările de azil din partea ucrainienilor, numărul este uh, relativ mic în comparație cu ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în zona Mediteranei, pe ruta balcanică. Ce este important pentru misiunea CONT pentru Ucraina? Sunt două lucruri. Lupta împotriva corupției, pentru că este un fenomen amplu în această țară și trebuie să fie o prioritate politică eh, pentru a determina eh, implementarea și utilizarea eh, fondurilor europene condiționând uh, acordarea banilor. Este o măsură uh, care se impune în clipa de față. Și după aceea să vedem care este situația finanțelor publice din Ucraina astăzi, pentru că fără ajutorul organizațiilor internaționale, fără injecții financiare, fără asistența noastră macrofinanciară, față de, fără relațiile bilaterale, inclusiv uh, cu Statele Unite pentru combaterea activității teroriste, ar fi foarte dificil pentru ucrainieni să o scoată la capăt și să uh, supraviețuiască economia lor. În Vom vizita Ucraina peste două luni, vom avea o imagine mai clară privind situația stabilității politice din Ucraina. Pentru că încă există uh, situații de criză politică, să spunem. Au avut loc alegeri uh, parlamentare în 2014 uh, a apărut uh, un peisaj politic uh, mai normalizat, fără reprezentanți ai grupărilor extremiste. Este o majoritate de centru-dreapta. Au mai existat unele mișcări politice, a existat Uh, uh, deci o asemenea fluctuație, să spunem, și de aceea este bine să analizăm lucrurile în profunzime puțin înainte de a uh, ne deplasa în Ucraina. Există o agendă europeană, 10 puncte pe care noi le-am susținut în comitetul nostru de asociere parlamentară, și ne interesează aici reforma juridică, administrativă, combaterea corupției, etc. Ne interesează de asemenea rolul Comisiei Cont în a semnaliza partenerilor ucraineni cât de atentă este monitorizarea în interiorul Uniunii Europene. Acesta este elementul cheie. Noi vom avea o delegație puternică. Ambasadorul Tombinski și colegii săi uh, au făcut o treabă foarte bună. Domnul Wagner văd că în acest grup de susținere nu este prezent astăzi, dar de asemenea are un grup uh, de uh, colaboratori foarte angajați, uh, beneficiem de consiliere politică. Deci, înainte de această vizită, vom avea pe 25 și 26 la Bruxelles cea de-a treia întâlnire a Comitetului Parlamentar de Asociere și uh, Știți că uh, acum uh, uh, cu 10 ani în urmă am organizat un exercițiu fără precedent, așa numita săptămână ucraineană, care s-a desfășurat în Parlamentul European. Aproximativ 60 de parlamentari ucraineni, inclusiv președintele Radei, um, președinți de comisii parlamentare, colegii noștri din delegație, din adunarea Euronest, au participat la în întâlnirile din acea săptămână ucraineană și am produs un raport special cu asistența fostului uh, eurodeputat uh, Pete Cox uh, pentru ca Parlamentul ucrainean să poată să adopte niște standarde mai degrabă de tip occidental în activitatea Parlamentului de asemenea, ne propunem armonizarea legislativă, um, stabilirea unui ciclu bugetar, uh, unui cod de conduită. Deci, uh, toate relațiile inclusiv cu societatea civilă, ONG-uri, să fie uh, axate pe transparență. Am vorbit despre noi reguli de procedură uh, și uh, cred că ă, împreună cu domnul Cox voi vizita Chievul pe 14 și 15 aprilie pentru a cădea de acord cu partenerii noștri cum să implementăm aceste concluzii. Bineînțeles că ne vom coordona demersurile noastre cu grupul de ă, susținere în cadrul unui exercițiu comun. Acesta va fi contribuția Parlamentului la politica generală a Uniunii Europene vis-a-vis -vis de Ucraina. Mulțumesc, a fost foarte interesant. Un alt cunoscător al regiunii, colegul Țeler, dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. Și după raportul reprezentanților comisiei, uh, nu pot decât să spun că există un proverb în Germania, speranța moare ultima. Dacă mă gândesc la situația politică din Ucraina, atunci aș spune că speranța încă nu e moartă, dar se află deja în sicriu. Pentru că președintele îl îndeamnă pe premier să, uh, uh, să demisioneze dar după aceea două din partidele care susțineau coaliția se retrag din coaliția, deci nu mai există o majoritate care să susțină. Deci, cum să poți până la urmă să impui procesul de reformă pe care domnul Plencovici l-a prezentat? Deci, cum va arăta transpunerea în practică? Economia nu și-a revenit, inflația este galopantă uh, de uh, peste 10% și situația din țară uh, nu este deloc liniștitoare. Sigur că noi, în calitate de membri ai Comisiei pentru Control Bugetar, avem datoria să vedem ce se întâmplă cu banii. Spuneați că 550 de milioane sunt prevăzute pentru diverse instrumente. Dar am înțeles oare corect uh, uh, sper ca și traducerea să fi fost corectă, deci ați vorbit tot timpul la conjunctiv. Ar trebui să, ar trebui să. Da, ce s-a întâmplat de fapt? Au fost create instituțiile care să fie capabile să Uh, stimuleze reformele pe plan local, regional, pentru că uh, este nevoie de bani, dar este nevoie și de oameni, este nevoie de conținuturi și de posibilități de transpunere în practică. În ce privește sprijinul macrofinanciar sub formă de împrumuturi, Bun, foarte bine. Dar chiar dumneavoastră ați spus că în momentul în care banii au fost uh, atribuiți, ajung la Banca Centrală și Banca Centrală îi virează după aceea în bugetul de stat. Și noi nu vom mai avea evidență ce s-a întâmplat cu banii. Mi-amintesc că după alegeri în 2014, când Iațeniuc era uh, ministrul, uh, prim-ministrul desemnat, spunea că are nevoie de bani pentru a finanța uh, plata datoriilor față de Fondul Monetar Internațional, cel puțin returnarea dobânzilor și după aceea Uniunea Europeană ar trebui de asemenea să acorde un sprijin pentru ca furnizarea de uh, Um, gaz din uh, Rusia să poată fi uh, plătită, pentru că economia Ucrainei se bazează pe furnizorul rus de uh, gaze naturale. Deci, în ce privește împrumuturile, dacă le denumim împrumuturi, înseamnă că ne așteptăm ca odată și odată să fie și achitate. Care este speranța să mai vedem acești bani returnați vreodată, ținând seama de faptul că această țară are nevoie de finanțare, de plăți, nu doar pentru a-și îndeplini sarcinile în interior, dar și ca să își respecte angajamentele internaționale. Iar în ce privește conflictul din estul Ucrainei, cu uh, separatiștii de acolo și cu Rusia, nu uh, s-a încheiat, chiar dacă acum uh, poate că armele nu mai vorbesc, dar este nevoie de reconstrucție. Oare din acest punct de vedere s-au uh, întreprins pași? Pentru că aici nu mai este vorba de milioane, ci de miliarde și oare din ce linii bugetare uh, au fost uh, strânși banii din uh, um, asistența pentru vecinătate sau uh, din alte linii bugetare pentru a putea să punem la dispoziție banii necesari în clipa de față. Mulțumesc foarte mult. Cred că ar fi necesar să ne furnizați un tabel cu toți banii din fondurile care au provenit. Cred că și colegii din Direcția Generală trebuie să ne ofere ă, această imagine despre nivelul sumelor și liniile bugetare din care au provenit ele, pentru că am vrea să avem aceste informații. Și aș mai avea și eu o întrebare cum se derulează lupta uh, anticorupție, cum este efectuat un control, ce trebuie făcut, cum monitorizați aceste demersuri. Sigur că uh, dacă ne uităm la statisticile de la Amnesty International, uh, ne speriem pentru că nu se mai constată niciun fel de progres. Deci ar fi important să ne spuneți dacă există indicatori care să ne permită să măsurăm progresele, pentru că uh, se, uh, există și uh, teamă că banii europeni până la urmă sunt însușiți și ajung în conturi private. Doamna Iala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că nu am putut să particip la discuție a trebuit să fiu prezent în altă comisie, însă în legătură cu ceea ce spunea colegul nostru de la delegația parlamentară pentru Ucraina, aș dori să vă întreb, nu știu dacă am înțeles greșit, există o anumită relație între ajutorul masiv macroeconomic cât și umanitar, bugetar, care a fost acordat Ucrainei pentru că este un teritoriu strategic în ceea ce privește agresiunea Rusiei și așa mai departe, dar și în legătură cu uh, fapt ca prevenirea unui val masiv de refugiați către Europa. Așadar, nu știu la ce s-a referit, însă cred că făcea o legătură între acest ajutor masiv și faptul că nu a existat o ieșire masivă de refugiați din Ucraina către Europa. Și aș dori să întreb dacă acest lucru se datorează unei politici speciale, unei acțiuni sau datorită acestui ajutor care a crescut atât de mult nivelul de trai încât uh, oamenii nu au mai simțit nevoia de a veni către Europa sau dacă au existat uh, uh, anumite mm, măsuri la frontieră Poate acest model ar putea fi implementat și la alte teritorii pe care le cunoaștem și pentru care imigrația reprezintă o problemă gravă. Așadar, delegațiile noastre se duc să evalueze, să vadă ce se întâmplă la fața locului și până acum aș spune că ceea ce a primit Ucraina de la Uniunea Europeană a fost în special stimulentele. Un stimulent către o mai bun, o democrație mai consolidată, însă noi la Comisia Cont ne Mm, aici ne preocupă și sancțiunile dacă nu se implementează bine, dacă există corupție, dacă există uh, gestionare proastă, atunci uh, noi introducem măsuri de corecție, de implementare și trebuie să ne gândim la ce măsuri uh, ați putea să ne recomandați dacă v-ați gândit deja la asemenea măsuri pe lângă bunele intenții, dacă există anumite sancțiuni avute în vedere pentru acest stat strategic, dar care în același timp nu trebuie să irosească banii europeni. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Cine dorește să intervină, vă rog calm your Nu sunt sigură că pot să vă mm, liniștesc în totalitate. În grupul de susținere pentru Ucraina monitorizăm progresul în domeniul anticorupției împreună cu mm, colegii de la ECFIN în legătură cu condițiile pentru asistență macrofinanciară, dar și cu colegii de la Direcția Generală HOME, pentru că Există o condiționalitate în programul de liberalizare a vizelor care s-a dovedit un instrument foarte bun pentru a impulsiona Ucraina pe drumul anticorupție. Chiar și astăzi am primit vești bune pentru că Parlamentul ucrainean, în ciuda situației politice, a adoptat o lege ambițioasă în ceea ce privește declarațiile de avere, care redresează legislația anterioară Uh, defectuoasă în ceea ce privește acest domeniu. Întotdeauna putem să vedem partea plină sau goală a paharului, însă deocamdată noi alegem să vedem partea pe jumătate plină. Noile instituții care au fost înființate sau care se creează, aceste instituții sunt răspund pe de o parte de lupta împotriva corupției, de uh, anchetarea corupției și cu, sunt responsabile de împiedicarea corupției. Prevenția corupției va fi făcută prin controlarea declarațiilor de avere și prin uh, verificarea conflictelor de interes. Legea de astăzi prevede sancțiuni penale și administrative pentru fals în declarații și uh, sentințe penale pentru îmbogățire ilicită. Toate aceste lucruri însă trebuie puse în aplicare uh, și va trebui să vedem anchete. Deja noul birou a demarat 70 de anchete anticorupție de la începutul lucrărilor sale în decembrie, 70, 70 de anchete. Vrem să vedem și numărul de condamnări în urma acestor anchete și, bineînțeles, după după încheierea procesului juridic, sancțiuni corespunzătoare și dacă există, acolo unde există probleme, vrem și acolo să existe sancțiuni. Ceea ce este bine în cazul Ucrainei este că transparența este mare, societatea civilă și jurnaliștii de anchetă pot să joace un rol în uh, suplimentarea rolului agențiilor de aplicare a lege, legii, aducând cazurile în atenția publicului și creând presiune din partea opiniei publice. Așadar, pentru a încheia, poate și noi susținem aceste instituții cu noile măsuri din acest an. Câteva dintre măsurile au fost uh, în legătură cu acest proiect vor depinde de numărul de condamnări și de activitatea societății civile, de numărul de reportaj de anchetă. Așadar, sperăm că prin consolidarea acestor noi instituții vom putea să spargem cercul vicios al corupției, însă nu trebuie să ne facem iluzii, este un proces pe termen lung, nu vom avea o țară curată peste un an, va dura în jur de 10 ani, dar trebuie să începem undeva. Ja, danke. Es gab noch weitere Fragen. Haben wir noch freiwillig? Mulțumesc dacă mai au existat și alte întrebări. Dacă altcineva dintre dumneavoastră dorește să ofere un răspuns. Can I... Da, pot să vă dau informații suplimentare în legătură cu celelalte întrebări ridicate în ceea ce privește împrumuturile pentru asistență macrofinanciară. Perioada de plată poate să fie până la 15 ani, deci este vorba de o perioadă destul de lungă pe care o oferim. Este perioada maximă. În practică, perioadele au durat de la 5 până la 15 ani în cazul Ucrainei începând cu 2014. Așadar, replata acestor împrumuturi este așteptată mm, cel mai devreme în 2020 pentru unul, un împrumut și după aceea pentru celelalte până în 2030. Nu pot să garantez că acest lucru vă va liniști, însă niciodată nu am avut o incapacitate de plată în cadrul acestor instrumente. Câte ceva în legătură cu finanțarea achizițiilor de gaze, pentru că ați spus că Comisia Europeană a facilitat discuțiile între Ucraina și Rusia în legătură cu furnizarea de gaze naturale. În ultimii doi ani ne-am implicat în acest proces de negociere, însă în ceea ce privește finanțarea, aceasta nu a venit direct din bugetul comunitar. Două facilități importante au fost convenite în ultimele șase-opt luni. Una din partea BERD, 300 de milioane de dolari o linie de credit, o facilitate de credit, credit pentru prefinanțarea achizițiilor de gaze în Ucraina, deci BERD, și pe de altă parte o schemă comună între Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială, prin care Banca Mondială poate să acorde garanții pentru achizițiile de gaze până la 500 de milioane de dolari. Deci este o finanțare care nu provine din bugetul comunitar, ceea ce mă aduce la întrebarea mai generală în legătură cu liniile bugetare de la care a provenit eh, susținerea bugetară pentru Ucraina. Este mai degrabă o întrebare pentru colegii de la Direcția Generală NIR în ceea ce privește asistența macrofinanciară Acestea sunt uh, împrumuturi, deci nu au impact bugetar, însă există uh, o prevedere bugetară, deci este un fond de garanții care trebuie să fie alimentat până la 900 din 9% din suma totală a împrumutului. Este o ușoară simplificare În orice caz avem aici ocazia de a multiplica bugetul comunitar. Trebuie să alimentăm de la buget milioane dacă vrem să acordăm un împrumut de 900 de milioane, de exemplu, și acesta este și cazul Ucrainei. foarte pe scurt eh, câteva întrebări ridicate de doamna Sender. Nu are legătură direct cu dosarul meu, însă legătura cu criza refugiaților trebuie să ne amintim o diferență foarte importantă între vecinătatea sudică și estică, în special Ucraina este că conflictul armat din Ucraina este foarte izolat în Uh, din punct de vedere geografic, mai puțin de 5% din teritoriul Ucrainei a fost afectat de conflict și după aceea este și Crimea, dar este o problemă diferită. Deci conflictul din estul Ucrainei este limitat din punct de vedere geografic, lucru care a însemnat că fluxurile de refugiați au rămas în mare parte în interiorul Ucrainei, și prin susținerea macrofinanciară și au fost introduse structuri pentru persoanele strămutate intern. Așadar, există un stimulant pentru a rămâne în țară. Au existat și relatări, nu știu exact cifrele, că multe persoane strămutate intern s-au întors uh, în zonele de unde proveneau. În ceea ce privește stimulentele și sancțiunile, bineînțeles, se poate întotdeauna spune că asistența este un stimulent, este adevărat, însă dacă nu primești asistența, dacă implementarea nu este bună, reprezintă o sancțiune. Un alt aspect dacă comportamentul fraudulos sau corupția legată de aceste fonduri de macroasistență financiară uh, sunt detectate, comisia poate să ceară replata, rambursarea imediată a împrumutului. Deci poate să anuleze, deci poate să ceară, ceară rambursarea anticipată a împrumutului. După cum am mai spus, face parte din finanțarea generală a bugetului, deci nu este atât de clar ca și în asistența pe proiect, unde acorzi un fonduri pentru un anumit proiect, pentru construirea unui pod sau ceva de acest gen. Acolo este foarte simplu să îți dai seama dacă banii nu au fost alocați unde trebuie asistența macrofinanciară nu este atât de țintită, deci nu este uh, foarte ușor să stabilești dacă destinația a fost cea oportună sau nu. S-a menționat și reconstru- necesitatea de reconstrucție. Este o necesitate substanțială cu care se va confrunta Ucraina în momentul în care conflictul se va, în, se va încheia în mod durabil în ceea ce privește instrumentul pe care îl gestionăm, ECFIN, e, nu avem încă în buget susținere pentru reconstrucție. Aș spune că un, instrumentul Uniunii pentru reconstrucție este legat mai mult de băncile de dezvoltare BEI și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Deci aici aș vedea un rol major pentru aceste instituții. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank, das ist ganz interessant. Mulțumesc, foarte interesant. Asta dată la posibilitatea teoretică de a uh, rezilia fonduri sau obligațiuni atunci când există suspiciune de corupție, uh, ne bucurăm, dar în practică nu se întâmplă nimic. S-a întâmplat vreodată mm, să se uh, rezilieze o astfel, un astfel de împrumut uh, datorită corupției? Și dat fiind faptul că riscul este mare. Vrem, am vrea să știm ce s-a întâmplat de fapt în sector. Pentru că ceea ce uh, constatăm noi diferă oarecum diametral de ceea ce face Comisia. Ar fi bine dacă ne-ați putea informa și în formă scrisă. I don't, I'm not aware that anything was recorded. Poate îmi permite și mie să intervin. N-am să mă refer acum pe asistență macrofinanciară, dar am avut un caz în care banii au fost ceruți înapoi guvernul Ucrainei datorită unor acuzații de corupție pe un proiect care ține de reconstrucția Cernobâl. Se întâmplă așadar și se va întâmpla acum pentru proiectul ăsta care are legătură cu Cernobâlul și Desigur, vă putem inform, oferi informații suplimentare dacă vă interesează. Da, mulțumim, ne bucurăm. Domnul Țeler, dacă îmi permiteți o observație la elaborarea ultimului proiect de buget uh, prezentat de Guvern Parlamentului s-au uitat introducerea unei linii bugetare pentru autoritatea de combatere a corupției, ceea ce a făcut ca președintele Poroșenko să spună că a fost o neînțelegere nefericită, o greșeală de ordin tehnic și că lucrurile se vor remedia. Mulțumesc, da, tot mereu aceste neînțelegeri ne surprinde și pe noi dat fiind faptul că și Curtea de Conturi mai e aici printre noi, uh, evident că am invitat și Curtea de Conturi să ne însoțească în această deplasare o adresă corespunzătoare o vom adresa și președintelui uh, dumneavoastră. Pentru că dacă aveți uh, propuneri utile vis-a-vis -vis de ceea ce am putea face, sunt binevenite, altfel, sigur, vom face ceea ce credem noi de cuvință, ni se uh, prezintă indicii și de către jurnaliști și alte persoane care se angajează în acest domeniu și chiar vrem să vedem ce se întâmplă la fața locului, de aceea am fi recunoscător dacă ne-ați prezentat sugestii. Alte solicitări de intervenție nu mai avem, deci am ajuns uh, la finul acestui punct de pe ordinea de zi. Urmează și o continuare, evident. Ajungem astfel la finele ordinii de zi, pentru că am tratat deja punctul 12. La diverse nu am nimic și nici uh, nu a semnalat nimeni dorința de a interveni aici. Următoarea întâlnire are loc pe 22 martie, uh, începând cu ora 15 aici la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult, ședința se încheie aici.